So, liebe Kolleginnen und Stimate colegi, stimați colegi, doamnelor și domnilor, bine ați venit cu toții în uh, reuniunea Comisiei Envi a Parlamentului European. Astăzi avem plăcerea să organizăm un eveniment special, o audiere pe tema conferinței de la Rio, care va avea loc anul viitor numele conferinței, titlul conferinței este Rio Plus 20 și azi avem plăcerea să salutăm în mijlocul nostru experți deosebiți din mai multe țări care ne vor uh, spune părerea lor, solicitările lor uh, la adresa Parlamentului în legătură cu uh, conferința RIA Plus 20. Um, noi în Comisia Envi Uh, avem uh, și noi o răspundere în ce privește dezvoltarea durabilă și suntem un uh, motor, aș putea spune, în ce privește dezbaterile pe tema modificărilor climatice, a biodiversității și de aceea și această temă Rio Plus 20 este de maxim interes pentru noi. Îi salut pe experții care sunt în mijlocul nostru. Vom proceda în felul următor, vom avea două runde de dezbateri, o primă uh, rundă uh, privind economia ecologică, eh, cu care începem. Îl salut așadar pe domnul Achim Steiner, director executiv al programului Națiunilor Unite pentru Mediu. Domnule Steiner, bine ați venit la noi în Parlament și la noi în Comisia Envi. Apoi îl salut pe Carl Falkenberg, director general al DG Envy din partea Comisiei Europene. Carl, bine ai venit! Noi am, ne-am întâlnit deja ieri în clădirea Charlemagne la deschiderea săptămânii vers a Comisiei. De asemenea, îl salut și pe domnul Peter Wooders, senior economist la Institutul Internațional pentru Dezvoltare Durabilă, Bine ați venit și dumneavoastră și nu în ultimul rând, la stânga mea o salut uh, pe doamna Marta uh, Hucena Rojas, uh, directoarea Global Advocacy de la organizația Care International. În acea de-a doua rundă Vom uh, saluta pe domnul Brice Lalonde, director executiv al conferinței uh, Națiunilor Unite Rio 2012, apoi pe uh, Derek Osborn, președintele forumului părților interesate, apoi reprezentant al președinției ungare a Consiliului și cred că am și încheiat această uh, rundă. Nu vreau să mm, uh, abuzez de uh, timpul nostru al tuturor cu prea multe cuvinte, cuvinte introductive. Am avut plăcerea pentru prima dată să particip la o astfel de conferință pe dezvoltare durabilă acum 40 de ani la Stockholm. Atunci uh, aveam 3,8 miliarde de oameni pe planeta noastră. În octombrie se pare că se va naște acel de-al șapte miliardelea cetățean al planetei. Um, nu știu dacă va fi felicitat uh, de către Uh, secretarul general al uh, uh, Națiunilor Unite, cel puțin în, la noi în Germania, fiecare familie care are cinci copii este personal felicitată de președintele federal. Dar să revenim la tema noastră și dau chiar uh, acum cuvântul domnului director executiv al Programului Națiunilor Unite pentru uh, Mediu, domnul Achim Steiner, care are la dispoziție 7-10 minute și după aceea uh, continuăm discuția cu dezbatere deschisă. Mulțumesc foarte mult, bună dimineața! vă mulțumesc pentru ocazia de a vă putea vorbi în numele familiei Națiunilor Unite, împreună cu colegul meu care va vorbi în cea de-a doua parte. Deci nu vorbim doar despre ce se întâmplă la 20 de ani de la conferința de la Rio, ci și la 40 de ani de la cea de la Copenhaga. Deci în aceste șase decenii Stockholm, mă scuzați. E vorba de încercarea de a găsi o platformă comună pentru a gestiona această planetă care crește, nu doar ceea ce privește populația, cât și consumul. Vedem și amenințările de mediu, fie dintr-o perspectivă a securității interne, a siguranței uh, alimentare, energetice sau apei, fie că e vorba de modul în care inundațiile sau anumite manifestări extreme ale vremii afectează prețurile la alimente în alte părți ale lumii. Știți că trăim într-o perioadă în care toate aceste fenomene nu țin neapărat de gestionarea aspectelor de mediu, ci de perspectivele noastre mai generale privind dezvoltarea, pentru a vedea dacă aceasta este fezabilă nu doar din punct de vedere um, al echității, ci și din punct de vedere economic. Și cred că astfel sunt definite relațiile internaționale. Dacă e să ne uităm la situația actuală, la runda de negocieri de la Doha, la negocierile privind schimbarea climatică, uh, la ce, se întâmplă, ce s-a întâmplat la New York, la reuniunea privind dezvoltarea durabilă, unde nu a fost o înțelegere, nu pentru că nu erau de acord cu conținutul, ci din cauza unei neînțelegeri politice privind teritoriile ocupate. Deci vă dați seama că acest proces multilateral, atât de frustrant, nu ține neapărat de disfuncționalitatea platformei multilaterale, ci oglindește mai degrabă starea geopolitică actuală în ceea ce privește dezvoltarea. PNUD a prezentat ieri la Bruxelles un nou uh, raport privind decuplarea. E un raport făcut de grupul privind resursele internaționale, în care se uh, face o estimare a consumului în următorii 40 de ani, ce privește energia, biomasa, materiale de construcție și alte resurse naturale. Practic, se va tripla consumul de resurse de acum până în 2050. Economiștii, politicienii, cei care planifică la nivelul întreprinderilor își dau seama cât de riscant este acest lucru. Și ajungem acum la încă o conferință, Rio plus 20. În 1992 știți că credeam cu toții că am ajuns la un nivel ridicat de consens. Și pe măsură ce ne pregătim să ne întâlnim la Rio de Janeiro, la 40 de ani de la Stockholm și la 20 de ani de la conferința trecută de la Rio, miza se referă la paradigma, la viziunea pe care o avem în legătură cu încotro ne îndreptăm. Deci mulți ar vrea ca la Rio să o luăm de la capăt. Însă nu asta e pe ordinea de zi și nu de asta avem nevoie. Conceptul de dezvoltare durabilă e, atât de rele- e la fel de relevant acum ca și acum 20 de ani. Și încercăm să vedem de ce nu am reușit să Uh, accelerăm procesul de tranziție pe care l-am prevăzut atunci. Și aici intervine conceptul de revizuire, de analizare a ceea ce s-a întâmplat pentru a înțelege de ce lucrurile s-au uh, derulat astfel. Și problema, pericolul multilater- multilateralismului este să se dea vina unii pe alții. Țările în curs de dezvoltare pot da vina pe cele dezvoltate. Uh, ceea ce privește respectarea indicatorilor. Obiectivul nu e să ne învinuim între noi, ci să vedem de ce nu am avansat mai rapid și ce putem face pentru a progresa. În al doilea rând, la Rio vrem să avem un nou angajament față de principiile din 1992 pentru a evita o redeschidere a anumitor probleme care știți că nu vor duce la un cadru intelectual sau politic mai bun, ci doar Uh, vor crea și mai multe neînțelegeri. Acum, în ce privește chestiunile urgente, aici puteți spune că schimbarea climatică e o problemă uh, pe care am tot discutat-o, însă este și o problemă de urgență din cauza situației actuale. Suntem într-un moment de răscruce. Progresul din ultimii 20 de ani a fost extraordinar, deoarece am ajuns să trecem de la știința speculativă la o transformare economică spectaculoasă. Uitați-vă la energie, la mobilitate, la integrarea modificărilor din atmosferă, cele din biosferă, adaptarea, viitorul agriculturii și așa mai departe. Cred că atunci când ne gândim la această conferință, noi, dar și Uniunea Europeană, ar trebui să ne gândim la leadership-ul de care avem nevoie în aceste momente, în care, din punct de vedere politic, lumea nu e pregătită pentru un astfel de summit. Țările dezvoltate încă își ling rănile, practic, fac față consecințelor crizei și multe țări emergente au devenit jucători uh, importanți, însă nu fac parte, nu participă la agenda geopolitică. Și există și interese divergente între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare. Și multe țări dezvoltate nu și-au putut alinia interesele la cele pe care le au țările emergente. Și chiar și la nivel transatlantic nu există o perspectivă unică în ceea ce privește reacția la această politică privind mediul și schimbările climatice. Și pe acest fundal avem și o întreagă reacție din partea societății civile, care așteaptă leadership din partea comunității internaționale. Deci, pe de o parte, avem o situație politică foarte dificilă și, pe de altă parte, niște așteptări foarte ridicate deoarece la această conferință am putea veni cu o soluție în legătură cu gestionarea viitorului nostru uh, pe această planetă care va avea 7 miliarde anul acesta și peste câțiva ani 9 miliarde de locuitori. Dacă e să vedem care sunt cele două teme, economia eh, verde și în contextul eradicării sărăciei și cadrul instituțional pentru dezvoltarea durabilă, vă dați seama că aceste două teme nu o iau de la capăt în ceea ce privește bazele dezvoltării durabile, ci încearcă să vedem de ce nu am progresat mai rapid și ce învățăminte putem trage acum. Pe de o parte, UE se află pe o poziție avantajoasă. Gândiți-vă la dinamica dintre cele trei instituții de aici și statele membre. Gândiți-vă la faptul că de multe ori Uniunea Europeană a reușit să facă țările să progreseze mai rapid, deoarece l-a pus la oaltă. Deci astfel am putea să ne inspirăm din motivul uh, comuni- din uh, modelul comunitar pentru a pune la oaltă țări cu interese diferite și cu o situație diferită. De asemenea, în multe privințe, discuțiile pe care le-ați avut privind politica de climă, biodiversitatea, Natura 2000, pacul, toate aceste dezbateri conțin în ele vectorii care ne pot duce către o ecologizare a economiei. Noi, în raportul nostru privind tranziția către o economie ecologică, am prezentat uh, faptul că această ecologizare nu reprezintă o alternativă. Această strategie se referă la faptul cum putem face ca economia actuală să devină mai ecologică, să consume mai puține resurse, să emită mai puține gaze cu efect de seră, să polueze mai mult, mai puțin, mă scuzați, pentru a avea o abordare durabilă care să păstreze resursele în loc să le consume. Și miza actuală nu e ceea ce se întâmplă, deoarece știm că lucrurile au fost puse în mișcare. Știți că și lumea industrializată progresează, chiar și țările emergente. Și există anumite idei preconcepute în legătură cu faptul că țările BRIC nu sunt de acord să își schimbe poziția. Uitați-vă la politicile lor de exemplu în China sau în Brazilia, vedeți că și acolo au loc niște schimbări fundamentale. Și din perspectiva ONU vrem să ne asigurăm că celelalte 140 de țări în curs de dezvoltare, mai puțin dezvoltate, țările insulare, de dimensiuni mici, deci nu vrem ca acestea să rămână blocate, vrem să progreseze cu celelalte. Și sprijinul pentru infrastructură este astfel esențial. Acum voi menționa o altă parte a discuției. Sistemul nostru multilateral este strict um, monitorizat, este foarte criticat în contextul multilateral și poate că în Bruxelles înțelegeți mult mai bine aceste dileme decât în alte părți ale lumii. Să să vă explic. Uh, la Rio s-a stabilit o paradigmă de dezvoltare durabilă, însă s-a hotărât să se stabilească și un element care însă ne-a făcut să ne blocăm. Noi am avut în continuare o abordare pe trei piloni. Mediu, economie și climă. Deci noi vrem ca de data aceasta să trecem la un sistem de elice triplă. Să combinăm astfel lucrurile. Conceptul de economie ecologică reprezintă o articulare a acestei idei. Schimbările de mediu care au loc acum trebuie să ducă și la niște rezultate sociale și economice. Și comisiei dumneavoastră aș vrea să vă spun, dacă vă dați exemplu, la sănătate, la politicile de mediu, aici legătura este foarte clară. OMS-ul estimează că o pătrime din decesele premature la nivel mondial au de-a face cu cauze de mediu. Deci doar în acest uh, domeniu. Acum, în ceea ce crearea de locuri de muncă, creșterea economică, ce model economic putem avea pentru a le permite economiilor noastre să crească, deoarece cu 9 miliarde de oameni va trebui să creștem. Producția de bunuri și de servicii va crește, însă nu putem crește, avea aceeași creștere ca cea din trecut. Și aici intervine cadrul instituțional, reformarea platformelor și structurilor ONU, de exemplu, guvernarea. Dacă credem că schimbările de mediu reprezintă un vector atât de important, atunci trebuie să încercăm să avem un proces mondial de gestionare a acestui lucru. Avem niște structuri care au 40 de ani, peste 40 de ani. Și trebuie să ne dăm seama că va trebui să luăm decizii care vor fi supuse adunării generale, însă nu avem o guvernare eficientă în ceea ce privește mediul înconjurător. E clar că va trebui să avem un echivalent al o Organizației Mondiale a Sănătății și în ceea ce privește mediul înconjurător. Deci aceasta va fi încă una din temele centrale de la această conferință. Vă mulțumesc, domnule Steiner, pentru această deschidere în care ați transmis un mesaj clar și răspicat acestei comisii în legătură cu perspectivele conferinței Rio plus 20. Aș vrea să vă spun că avem două sesiuni. Deci prima către o economie ecologică și o a doua sesiune, guvernarea încercește dezvoltarea durabilă, cea de-a doua parte din această dimineață. Dumneavoastră ați vorbit deja și despre consolidarea instituțiilor și dați fiindcă noi ne ocupăm și de mediu și de sănătate, exemplul pe care l-ați dat în legătură cu OMS-ul este binevenit. Deci vom vedea dacă am putea crea fel de organizație mondială a mediului, să vedem care pot fi competențele sale pentru ca deciziile să fie luate mult mai bine. Ați vorbit și despre dezvoltarea durabilă fără învinuirea nimănui din sud către nord. Îi urez bun venit domnului Antonio Vigilante, reprezentantul ONU aici la Bruxelles. Am colaborat cu dumnealui la multe comisii, cu dumnealui și cu echipa dumnealui. Acum îi voi da cuvântul domnului Carl Falkenberg, director general pentru mediu la comisie, îl salut și pe domnul Iaroslav Pietras, director general la Consiliu, deci reprezentantul celor 27 de state membre și ei trebuie să-și facă treaba. Sunt un actor esențial atât aici în Europeană cât și în instituțiile ONU. Deci domnul Karl Falkenberg. mare așteptări există de la Uniunea Europeană uh, Există, deci, mari așteptări față de Uniunea Europeană, deci în legătură cu ce vom putea face la Rio. Uh, Vă mulțumesc pentru această invitație și mulțumesc preopinentului meu pentru modul foarte cumplizător în care a prezentat acest subiect. și în, în uh, perfectă uh, conformitate cu părerile noastre. Și pe noi ne îngrijorează și ne preocupă provocările, marile provocări mondiale la care ați făcut referire și dumneavoastră, în 2050 vom avea probabil 9 miliarde de oameni pe planetă, iar uh, creșterea demografică are loc mai ales uh, în uh, țările în curs de dezvoltare ale lumii, ceea ce înseamnă că sporirea ulterioară a cererii va fi mai mare decât dacă această creștere s-ar fi înregistrat în părți ale lumii, în țări ale lumii care se bucură deja de un standard, un nivel ridicat de trai. Ne îngrijorează deja impactul acestei creștere asupra resurselor, iar la nivel european, anul acesta, ne concentrăm, în primul rând, pe eficiența resurselor, eficientizarea resurselor, încercăm să ne dăm mai bine seama care sunt limitele acestor resurse și încercăm să ne asigurăm că facem ce trebuie aici, în Europa, și că ne transformăm propriile economii, făcându-le mai eficiente din punct de vedere al resurselor, activând în cadrul unor uh, economii circulare, ci nu renunțând la economiile consumiste și producătoare de deșeuri pe care le avem acum, le-am avut până acum. Acesta este un fenomen mondial, suntem conștienți de acest lucru. Așteptăm, deci, Rio uh, peste 20 de ani ca pe un prilej extraordinar, uh, iar noi eh, dorim să transmitem mesajul nostru, viziunea noastră Parlamentului Consiliului Uniunii Europene privind această conferință și rezultatele sale. Urmărim cu atenție dezbaterea amplă care are loc eh, la nivel premergător, principalul element fiind economia verde, ecologică, ca principal vector, și uh, alte aspecte la care a făcut referire preopinentul meu. Există nenumărate șanse, dar, în egală măsură, avem și multe piedici de depășit, iar după părerea mea, prezentarea care s-a făcut de către antevorbitorul meu este una foarte lucidă și obiectivă. Nu suntem într-o situație în care, în ciuda faptului că în lumea întreagă se înțeleg mai bine provocările, nu există aceleași direcții și abordări cu privire la aceste probleme. Iar uh, principala provocare la această conferință de anul viitor va fi să găsim o cale comună, o înțelegere comună a problemelor și să nu mai avem, să nu ne mai întemeiem așteptările pe ce trebuie să facă ceilalți, ci, din potrivă, să ne concentrăm pe ce putem să facem împreună. Iar aici, atât la nivel instituțional, cât și în ceea ce privește conținutul, avem cale lungă de bătut. Trebuie să fim mai preciși în ceea ce privește definiția conceptuală a acestei economii verzi, ecologice, trebuie să ne concentrăm asupra uh, rolurilor uh, atribuite, cine va face ce și în ce direcție, care sunt principalele obiective ale unei economii ecologice, verzi, după cum am spus, ar trebui să sprijine dezvoltarea durabilă, adică ar trebui să să ne armonizeze așteptările noastre privind nivelul de, tra- de trai cu limitele mediului. Ați uh, vorbit uh, despre aceste silozuri. Noi uh, suntem conștienți de acest lucru, iar una dintre principalele consecințe va fi că Comunicarea privind această conferință va fi prezentată de Comisia pentru Mediu și pentru Dezvoltare, fiindcă vrem să arătăm foarte clar că nu este vorba doar despre uh, silozul mediu care aduce idei cu privire la guvernanța mondială, ci că suntem foarte motivați și convinși de faptul că trebuie să ținem cont de dezvoltarea economică și socială, trebuie să creăm ocazii să le aducem în prim plan și să explicăm tuturor oamenilor de pe acest pământ faptul că economia verde nu înseamnă o pauză luată în procesul de dezvoltare, ci este singurul mod durabil de a progresa. Astfel încât trebuie să definim foarte bine care pot fi așteptările noastre de la această conferință, investiții în resurse și în capital natural, uh, în, urma, în, în contextul unei economii verzi? Capitalul natural reprezintă elemente cheie. Aici intră apa, energia regenerabilă, agricultura, deșeurile, reciclarea, economia circulară, toate aceste aspecte pe care le-am menționat. Dacă ne îndreptăm în această direcție, uh, Prin studii ni s-a arătat foarte clar în ce măsură aceste elemente, economia verde, ecosist- serviciile ecosistemelor și așa mai departe, joacă un rol uh, pronunțat, mai ales în țările în curs de dezvoltare, fiindcă aceste țări și cetățenii lor depind într-o măsură mai mare la nivelul venitului de ecosisteme și de serviciile aferente acestora, fiindcă nu au încă capacitatea de de a trata apele uzate pentru a refolosi această apă curată. Apa lor curată, deci apa, cur, apa potabilă, curată, um, pentru peste 4 milioane de oameni pe acest pământ este produsă de natură, iar dacă natura nu mai este în stare să ne dea această resursă, atunci rămânem uh, Uh, vom suferi de o penurie cumplită. Trebuie să înțelegem foarte bine aceste subiecte, aceste chestiuni și mai apoi e nevoie să discutăm despre mijloacele pe care le avem la dispoziție, care sunt parametrii și, indi- și indicii pe care îi, fo- îi putem folosi la nivel economic pentru ca operatorii economici să se, să se comporte uh, altfel să fie mult mai conștienți de aceste limite. Ar trebui să vorbim despre fixarea prețurilor, despre fiscalitate. Pe mine mă uimește faptul că în multe țări de pe această planetă se mai impozitează mai ales mâna de lucru și nu uh, rarele resurse de producție, este vorba de resursele naturale. Uh, noi avem posibilitatea de a deveni foarte productivi, eh, punând accentul pe aspecte foarte costisitoare ale producției. Dar dacă punem un preț pe o resursă greșită, și anume mâna de lucru, nu ar trebui să ne surprindă că productivitatea acesteia scade. Și dacă în continuare vom folosi aceste uh, Uh, resurse rare, cum ar fi resurse naturale, excesiv de mult. Trebuie să ne aplicăm și asupra actorilor. Iar aici, cred că trebuie să ne asigurăm de faptul că nu nu vom lăsa totul pe umerii guvernelor care vor discuta aceste chestiuni la Rio. Uh, sectorul privat, societatea civilă, autoritățile locale, orașele, organizațiile de fermieri din toată lumea, trebuie să participe și ei, trebuie să se implice, trebuie să dezbată și până la urmă trebuie să accepte să coopereze pentru a atinge un scop comun. Există și unele capcane, bineînțeles, care trebuie evitate. Bineînțeles, într-o astfel, cu astfel de agendă extinsă există și riscuri. Sper că nu vom trage prea multe învățăminte de pe urma trecutului. Într-adevăr, trecutul e util, dar noi trebuie să ne îndreptăm atenția către viitor și nu, că, și nu către trecut. În forurile internaționale avem tendința de a ne pleca prea mult asupra trecutului pentru a vedea de ce am acționat într-un fel sau altul, cine a greșit, de ce nu am făcut destul. Și astfel cred că am putea să irosim mult timp prețios dacă am face acest exercițiu prea mult. Această agendă trebuie să fie orientată către viitor, iar noi, toți împreună, va trebui să stabilim condițiile și răspunderile noastre în funcție de nivelul de dezvoltare, Uniunea este prin excelență un jucător, un actor multilateral, fiindcă suntem multilateral și la nivel intern, în foarte multe feluri, astfel încât Uniunea Europeană va participa la acest eveniment și va încerca să îi convingă și pe ceilalți, dar, bineînțeles, structura instituțională trebuie să fie discutată pe îndelete. În Europa, noi am învățat faptul că unanimitatea nu este, nu este soluția, nu așa am construit noi Europa, am dezbătut lucrurile foarte mult, iar acolo unde am înregistrat progres, am reușit să ajungem uh, la o decizie altfel decât folosindu-ne de unanimitate. Mulțumesc, Carl. Comisia pregătește o comunicare, este foarte bine. Parlamentul și Consiliul uh, se vor ocupa de acest document după vacanța de vară, probabil, și vom vedea uh, cum se uh, pot îmbina aspectele climatice, sociale și economice. Vă mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul domnului Peter Wooders, economist la Institutul Internațional pentru Dezvoltare Durabilă, un think tank. V-ați gândit probabil foarte mult la acest subiect și acum așteptăm să ne împărtășiți ideile dumneavoastră. My 10 minutes. Mulțumesc. Aș vrea să mă concentrez puțin asupra acțiunilor care pot fi luate pentru a, a construi această economie ecologică și pentru a ne pregăti pentru Rio Plus 20. Uh, sigur, uh, putem formula și unele uh, așteptări în ce privește măsurile pe care credem noi că ar trebui să le ia Comisia în acest răstimp. Dacă analizăm acest uh, concept al economiei ecologice, este foarte problematic să definim uh, lucrurile, obiectivele, țintele, pentru că uh, pe de o parte, definițiile nu sunt foarte clare, pe de altă parte este nevoie de investiții foarte mari, de refacerea diferitelor infrastructuri. Deci, institutul nostru consideră că alternativa la economia verde, economia ecologică, este uh, să continuăm așa cum am făcut și până acum uh, uh, afacerile, însă acest lucru știm deja că nu este durabil, nu este sustenabil. Am avut privilegiul să fiu autorul unui capitol privind, din raportul privind economia ecologică și Cred că, așa cum a arătat și domnul Falkenberg, avem nevoie de stimulenți uh, suficient de important uh, ca actorii de pe piața să țină cont în deciziile lor uh, cotidiene de criteriile pe care credem noi că trebuie să le respectăm pentru a trece la această economie verde. În raportul privind economia ecologică, în capitolul despre care vă vorbeam, am identificat anumite condiții, premise sine qua non, care credem că trebuie uh, puse în aplicare de uh, către toate guvernele din lume în propriul lor interes pentru a uh, genera această ecologizare a economiei. Pentru asta, sigur că este nevoie de acorduri internaționale sau de modificarea unora deja existente. De fapt, despre guvernanță se va vorbi în al doilea material al acestei audieri. În plus, mai avem nevoie de un cadru de reglementare uh, juridic uh, și trebuie, avem nevoie de ajustarea sistemelor de uh, impozitare, sistemelor fiscale, care trebuie și ele ecologizate. Acest lucru a început deja să se întâmple, dar se întâmplă cu o viteză foarte, foarte mică și în special doar în uh, nordul uh, Europei. Noi sperăm că uh, sistemul fiscal însă se va ajusta și în alte uh, regiuni ale Europei. În primul rând, guvernele ar trebui să înceteze să mai investească în uh, zone, în, în sectoare care sunt uh, puțin productive sau contraproductive. Odată trebuie să uh, reformăm sistemul subvențiilor, să suspendăm subvențiile acolo unde ele nu mai au sens și trebuie reformat și sistemul achizițiilor publice care trebuie reorientat către investiții durabile. Eh, institutul nostru a lansat inițiativa globală privind eh, subsidiile eh, și ehm, în ultimii ani, de exemplu, am examinat subvențiile care sunt plătite pentru combustibili fosili. Pentru combustibili fosili, subvențiile care se plătesc corespund la 1% din PIB-ul global eliminarea acestor subvenții ar putea deja ele singură să stimuleze o trecere mai rapidă la uh, diferite forme alternative de energie. Uh, aceste uh, subvenții sunt extrem de prezente peste tot, dar în același timp știm foarte puțin despre ele. Dacă ne uităm, de exemplu, la uh, țările dezvoltate și la cele care le-a, făcut, le-a formulat la uh, formul G20, uh, ne, ne dăm seama la o examinare mai atentă a acestor formulări că, că țările, țările dezvoltate nu sunt deloc un model în ce privește această reformare a sistemului subvențiilor. Eh, de exemplu, eh, știm că există o derogare de la eh, impozitarea de la accizele pentru motorină în, în, în agricultură și în pescuit. Nu știu dacă acest lucru este în interesul economiilor pe termen lung și dacă ține de o economie mai ecologică sunt de asemenea încurajate noile foraje și explorări pentru combustibil fosil. Unii, unii spun că este nevoie de păstrarea unor locuri de muncă, alții însă consideră că mai degrabă nu trebuie să creștem producția și să creștem explorarea resurselor deja existente, dar limitate eu mă întreb dacă acest lucru este oportun sau nu și dacă uh, este într-adevăr în interesul ecologizării economiei noastre. În ce privește uh, sub, subvențiile oferite pentru uh, domenii și sectoare contraproductive, um, Uh, aici uh, mai intră în discuție și problema achizițiilor publice. La achiziții publice stăm ceva mai bine, pentru că prin achiziții publice se pot uh, lansa niște standarde noi pe piață și poate fi influențată piața în sensul reorientării ei către um, o variantă mai ecologică. Apoi, parteneriatele public-private, PPP-urile, în care guvernul investește alături de uh, agenți privați. Uh, aceste parteneriate uh, public-private, dacă uh, într-adevăr uh, țin cont de anumite criterii de dezvoltare durabilă, ar putea fi o alternativă foarte bună, dar din păcate această alternativă este foarte puțin folosită în prezent. Um, reforma uh, subvențiilor, parteneriatele public-private și achizițiile publice ar putea fi domenii de politici sectoriale uh, de mare interes pentru Uniunea Europeană și pentru instituțiile sale, acestea dacă se uh, reformează în mod corespunzător. Industriile energofage sunt de asemenea foarte importante de avut în vedere. Asociația Internațională a Oțelului, Institutul Mondial al Aluminiului Uh, uh, aceste, uh, aceste organizații arată, de exemplu, rolul important pe care consideră că le au într-o economie ecologică. De exemplu, pentru construirea unor centrale eoliene, pentru construirea unor clădiri și instalații eficiente din punct de vedere energetic. Deci, iată că există sectoare care au o producție energo-intensivă, care însă ar putea face parte dintr-o economie uh, cu consum de carbon redus, um, aceste uh, sectoare trebuie abordate într-o nouă manieră pentru a vedea în ce măsură pot fi valorificate produsele uh, lor de o manieră cât se poate de eficientă ecologică. Trebuie să întrebăm dacă economia este deja pregătită pentru a găsi cele mai bune uh, soluții pentru o ecologizare a economiei. Sper că am reușit să uh, vă arăt uh, că condițiile există condiții care, care fac interesante investițiile în noile tehnologii durabile și ecologice în același timp, cred că uh, am arătat că există nevoie pentru acțiune care, pentru acțiuni uh, inclusiv legislative care să contracareze acest uh, curent mercantil care deocamdată domină în lumină. Noi recomandăm ca pe termen scurt guvernele să se concentreze pe câteva inițiative prioritare, să le implementeze până în 2020 Uh, și în acest context uh, credem că Rio plus 20 ar fi un bun prilej pentru ca statele uh, lumii să se angajeze să elimine subvențiile, să-și reformeze, să se angajeze pe calea reformării sistemelor lor fiscale. De asemenea, vom recomanda să se facă uz mai mult decât până acum de acea numite PPP-uri cu obiective foarte clar stabilite și cu criterii foarte clar stabilite. Nu vrem, nu vrem ca energiile regenerabile să fie disputate iar între mari ofertanți, mari actori global cu eliminarea celorlalți și cred că Uh, merită ca într-un cadru formal sau poate și informal de genul unui gentleman's agreement să trecem de uh, restricțiile impuse de uh, OMC. Trebuie să vedem în ce măsură Uh, guvernele naționale uh, pot uh, să stimuleze și să promoveze cercetările în domeniul noilor tehnologii, tehnologiilor de vârf, inclusiv cele care privesc stocarea și captarea de carbon. Și din perspectiva think tank-ului nostru considerăm în încheiere că Uniunea Europeană poate juca un rol de lider în uh, asumarea tuturor acestor inițiative, așa că haideți să avem curajul să ne afirmăm în plan internațional. Mulțumim foarte mult. Uh, iată, think tank-ul s-a gândit, a, a formulat niște propuneri foarte îndrăznețe, foarte bune, care se adresează politicilor bugetare, uh, revizuirii politicilor fiscale, Eh, se spune că ministrii finanțelor sunt un fel de ayatollah ai eh, sistemelor vechi care eh, țin în mod conservator, țin cu dinții de sistemele vechi și um, cred că, într-adevăr, ar trebui să um, ne adresăm acestor administratori ai bugetelor, pentru că, iată, sunt, există idei foarte bune pentru reformarea sistemelor bugetare și fiscale. Și trecem cu aceasta mai departe la următoarea intervenție, doamna Marta Hucena Rojas, care uh, a avut uh, multe Eh, activități în acest eh, domeniu la IUCN și acum la Care International. Vă rog, stimată doamnă, să vă prezentați eh, pledoaria. În primul rând, vă mulțumesc pentru invitația de a participa la aceste discuții. După cum s-a spus deja, Uniunea Europeană are un rol esențial în a da dovadă de leadership la Rio deoarece trebuie să avem o agendă de lucru orientată către acțiune. UE, de asemenea, are răspunderea de a le arăta drumul și celorlalți în ceea ce privește trecerea către o economie cu emisii reduse. Dar, de asemenea, trebuie să ofere sprijin pentru țările în curs de dezvoltare pentru ca acestea să se îndrepte pe aceeași cale. Am auzit despre una din greutățile cele mai mari și anume munca privind silozurile. Aș vrea să vă spun că, după părerea mea, una din problemele dezvoltării durabile e că a rămas uh, limitată doar la uh, sectorul mediului înconjurător. Și e interesant să auzim că va fi prezentat un raport de către comisie. Un raport întocmit de direcția privind mediu, dar și cea economică. E un pas bun. Guvernarea economică e o altă bună pentru a gestiona aceste aspecte de mediu și uh, economice. Însă cred că ar trebui să ne gândim mai mult și la dimensiunea echității sociale din ecologizarea economiei. Trebuie să vorbim de dezvoltarea durabilă, de eradicarea sărăciei. Uh, organizația noastră oferă sprijin umanitar de peste uh, 40 de ani în foarte multe țări. Noi credem că ar trebui să se acorde prioritate eradicării sărăciei și îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare a mileniului. Deși s-au făcut progrese în ceea ce privește reducerea nivelului de sărăcie, avem în continuare, există în continuare peste un miliard de oameni care suferă de foame. Și acești, aceste persoane sunt tocmai cele care vor fi afectate cel mai mult de schimbarea cel de-al doilea lucru pe care ar vrea să-l spun din experiența organizației noastre CARE. Trebuie să acordăm atenție mai mare femeilor, rolul acestea și egalității între sexe, atât în ceea ce privește economia ecologică, dar și în celelalte lucruri. Dacă ne gândim la sărăcie, femeile reprezintă 70% din persoanele care trăiesc sub nivelul sărăciei. Acestea sunt foarte vulnerabile la schimbarea climatică, însă femeile nu sunt doar victime, sunt niște agenți de schimbare. Ele furnizează, uh, ele sunt cele care se ocupă de producerea alimentelor în țările în curs de dezvoltare. De asemenea, femeile fac foarte multe eforturi pentru atenuarea efectelor schimbării climatice. Cred că ați auzit cu toții de mișcarea lansată de doamna Ongari Matai. Femeile, femeile dau dovadă de uh, un spirit uh, inovativ și ar trebui să se acorde o mai mare atenție rolului lor. În martie 2010 s-a adoptat planul de lucru și e important să ne asigurăm că spiritul acestuia se va oglindi în poziția și leadership de care va da dovadă UE pentru pregătirea conferinței de la Rio. Un al treilea lucru pe care vreau să-l spun e că atunci când vrem să combatem sărăcia și să facem legătura cu dezvoltarea durabilă, așa cum s-a sugerat, ar trebui să ne uităm la anumite sectoare specifice. S-a vorbit mult despre sectorul energetic, bineînțeles, schimbarea climatică e o problemă esențială și trebuie făcute multe în acest domeniu, însă aș vrea să vă sugerez că în ceea ce este siguranța alimentară și agricultura, aici poate că am putea face o legătură concretă între aspectele economice, de mediu și sociale. S-a menționat faptul că 75% din populația din țările cu dezvoltare depinde de agricultură. Și persoanele nevoiașe sunt din ce în ce mai expuse la niveluri uh, ridicate de nesiguranță alimentară. În cornul Africii, 8 milioane de persoane uh, suferă de insuficiență alimentară. Și privind spre viitor, știm că în 2050 vom avea 9 miliarde de locuitori. Deci, problema e cum vom crește productivitatea, productivitatea, aceasta va trebui să crească cu 70%, însă nu trebuie să distrugem planeta. În același timp, e șocant să auzim că o treime din uh, hrana produsă uh, este aruncată. Deci acest sector al siguranței alimentare e un sector important în care trebuie să vedem cum putem echilibra cererea și oferta în mod fezabil, să vedem cum putem conecta și silozul economic, să controlăm volatilitatea prețurilor și uh, toate temerile care țin de relațiile comerciale. Poate că va fi o piatră de încercare pentru a um, consolida legătura dintre cele trei aspecte pe care le-am menționat. Carta verde a Uniunii Europene, care a fost uh, elaborată pentru a avea o nouă abordare politica de dezvoltare. Deci în această carte verde, siguranța alimentară e un element important. Deci de aceea cred că va fi bine ca Uniunea Europeană să dea atenție acordată acestui uh, lucru. Acum, în ceea ce privește condițiile de capacitare, nu vrem aici să dăm vina pe nimeni, însă trebuie să știm că țările în curs de dezvoltare vor avea nevoie de un cadru instituțional care să le ofere capacitatea de a acționa. Și asistența oficială pentru dezvoltare are aici un rol foarte important. Trebuie să ajutăm țările să-și respecte angajamentele privind asistența oficială pentru dezvoltare. Știm că UE este principalul donator, însă trebuie făcute eforturi în continuare. De asemenea, am vorbit despre ideea de a avea parteneriatele public-private. Aș vrea însă să spun că va trebui să facem față uh, nevoilor persoanelor uh, foarte sărace și că va trebui să îndeplinim obiectivele de dezvoltare a mileniului. De asemenea, ceea ce vrește obiectivele de mediu din Cartea Verde, inclusiv cele privind uh, schimbarea climatică, aceste uh, obiective nu ar trebui să reducă nivelul de asistență oficială pentru dezvoltare, pentru a ne asigura că oamenii au acces la serviciile de bază, educație, um, sănătate și așa mai departe. Și nu doar sumele sunt importante, ci și calitatea acestor investiții. Acestea trebuie să se facă în domeniul uh, Acestea trebuie să se facă fără un efect negativ asupra mediului înconjurător sau al climei. Deci ar trebui ca la Rio plus 20 să ne gândim la acest cadru pentru capacitarea țărilor în curs de dezvoltare. Și acum câteva cuvinte în legătură cu răspunderea, cu tragerea la răspundere. Un aspect care nu cred că a fost foarte discutat și aici mă gândesc la activitatea organizațiilor umanitare, deci noi trebuie să fim răspunzători în fața beneficiarilor. De aceea ar trebui să ne gândim la niște indici de măsurare a investițiilor noastre în economia ecologică. Deci trebuie să ne asigurăm că ceea ce facem noi are un efect pozitiv și nu unul negativ. În încheiere, așteptările noastre sunt foarte mari în ceea ce privește conferința de la Rio și succesul va fi măsurat în funcție de acest aspect, aspect de dreptate, de echitate în ceea ce privește eradicarea sărăciei. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Marta Cucena Rojas. Ați avut dreptate să ne reamintiți că durabilitatea are trei aspecte și nu doar unul. Da, suntem Comisia de Mediu și de Sănătate, deci analizăm aspectele ecologice mult mai de aproape decât colegii de la um, Comisia pentru Afaceri Sociale. Ceea ce privește economia, e clar că aici sunt necesare și investiții și cu toții suntem conștienți de asta. Și vă mulțumesc că ne-ați uh, reamintit de obiectivele de dezvoltare a mileniului și de ne-ați reamintit și rolul pe care îl joacă femeile, mai ales în țările în curs de dezvoltare. Acum avem 10 minute, minute pentru întrebări și răspunsuri. 5 persoane au cerut cuvântul. Suntem obișnuiți să intervenim doar preț de un minut așa că o vom face pentru a putea începe cea de-a doua parte a discuțiilor la și un sfert. Domnul Zeber. La, Mulțumesc uh, mai întâi uh, tuturor referenților pentru excelentele prezentări pe care le-am auzit. Cred că două, uh, doi termeni se evidențiază ca termen cheie, odată promovarea femeilor, care într-adevăr în, în țările în curs de dezvoltare au un rol cheie de, în dezvoltare, și, în al doilea rând, uh, responsabilizarea. Și cred că uh, Națiunile Unite, prin organizațiile lor, ar trebui să se concentreze mai ales pe proiecte mai mici, pentru că cu cât sunt proiectele mai mari, cu atât uh, riscul unor elemente de corupție sau a ineficienței programelor este mai mare, alături de dificultățile de finanțare și uh, aș uh, evidenția și uh, siguranța alimentară care de asemenea trebuie să facă parte din această gândire ecologică alături de problema femeilor și finanțarea proiectelor mici. We, we talk about the green... Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Gebrandi. Vorbim despre economia verde ca și cum ar fi o uh, Subcategoria economiei, economiei. Abordarea aceasta este eronată. Provocarea este ca economia generală, să spunem așa, să devină verde. Eu aș spune, n-aș folosi cuvântul verde, ci eficientă. Trebuie să o eficientizăm. Dacă o numim verde, o încadrăm în uh, grupul ecologic care, ca să-l citesc pe Bill Clinton, este uh, prostul economiei. Dar noi ar trebui să vorbim despre eficiența economică și uh, aici uh, și costurile pot fi binevenite, fiindcă ne, for, ne pot face mai eficienți. Putem să vorbim despre la nivel guvernamental, la ani de zile, dar important este uh, până la urmă să implicăm uh, mediul de afaceri. Cum putem face acest lucru? Mulțumesc foarte mult! Doamna Auken. Da, putem să vorbim despre eficientizare, despre uh, lucruri verzi și așa, dar nimeni nu s-a referit la adevărată provocare, și anume că în ultimii 40 de ani nu, de la Stockholm 72, nu a existat uh, separarea, de, uh, decuplarea creșterii. În nicio economie, nu am văzut niciun exemplu de astfel de economie. Noi am uh, importat doar partea economică cea mai poluantă în Danemarca. Dar în prima dezbatere s-a spus că trebuie să facem ceva și am văzut asta și, la, și în realitate crește foametea, folosirea terenurilor și nimeni nu um, își pune această problemă, și anume că economia verde nu e suficientă dacă nu există durabilitate reală. Noi nu am asistat niciodată la un exemplu de durabilitate. La produse există durabilitate, dar nu în sectoarele economice, nu uh, la nivel economic. Și asta este întrebarea mea. De ce nu se discută acest subiect nici la Comisie, nici în uh, rândul statelor membre? Asta se întâmplă și, și la mine în țară, în Danemarca, uh, în rândul stângii ecologice și asta va fi o problemă care, cu care ne vom confrunta cu toții foarte curând. Mulțumesc. Carl, dorește să-i cuvântul? Nu? Bun. Am și eu o întrebare. Doamna, doamna Pietikainen are cuvântul. Mulțumesc. Sunt de acord cu antevorbitorii mei și anume că trecem prin vremi Uh, prin vremuri tulburi uh, economice și politice la nivel uh, european și nu numai. Într-adevăr, ar fi foarte important să avem aceste acțiuni cu impact amplu, iar aici am de făcut o observație și o întrebare în același timp. Noi încercăm să ne îndreptăm către economia verde sau oricum dorim să o numim, uh, Vreau să vă întreb cât de mult a trebuit să accentuăm uh, indicii verzi, fiindcă așa se măsoară, se cuantifică și mai apoi se impozitează dacă e nevoie. Iar în ceea ce privește acești indici, în loc uh, de obiective Uh, cum ar fi noul standard internațional uh, al contabilității sau um, achiziții publice, principii în acest sens, standarde publice. Uh, e vorba de, despre metodele asupra cărora trebuie să cădem la un acord. Mulțumesc. Cam asta era și întrebarea mea, spune domnul președinte. Avem obiective, avem obiectivele de dezvoltare ale mileniului. La Cancun am ajuns la un consens privind uh, Uh, două grade creșterea temperaturii, temperaturii. La Rio putem oare să concretizăm lucrurile în ceea ce privește această dezvoltare durabilă? Avem uh, noi obiective. Uh, din păcate, nu pot să vă acord decât două minute și o să încep în ordine inversă cu vorbitorii. Doamna de Rojas, vă dau cuvântul. În ceea ce privește promovarea femeilor, aș dori să vă spun un lucru. Există inițiative în desfășurare despre care am vorbit în SUA acum câteva luni. Ambasadorul Romero a vorbit despre două inițiative ale guvernului său pentru a Um, spori rolul femeilor în economia verde și pentru a le da mai mult acces în domeniul științei și cercetării. Acest uh, lucru sprijină implicarea femeilor. Am vorbit despre investiții, chiar dacă acesta nu este obiectul comisiei dumneavoastră, dar este foarte important să vorbim despre dezvoltare și finanțare în acest context, context. Să vedem cum vor fi uh, direcționate investițiile către femei din experiența noastră am înțeles că așa putem aduce cele mai multe avantaje comunităților, familiilor și societății în mare. Cred că uh, dezvoltarea și responsabilizarea femeilor este foarte importantă aici. În discuția despre Rio s-a vorbit despre implicarea femeilor, despre rolul femeilor, dar nu este de ajuns dezvoltarea Uniunii Europene, Cartea Verde a UE, care nu ține de comisia dumneavoastră într-adevăr, dar care are legătură cu discuția noastră, nu ține cont de dimensiunea de gen. Acest uh, aspect este foarte important și ne-ar putea ajuta să ne apropiem de cel social, dar și să obținem avantaje la nivel economic. Vă mulțumesc foarte mult! Peter Wooders, mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește uh, indicii, în uh, acest domeniu am înțeles că nu putem găsi indicatori mondiali unici Um, PIB-ul verde, pe acesta îl studiem de 30-40 de ani și lucrurile nu sunt de deloc ușoare. Avem nevoie de indici uh, preciși în anumite domenii. Uh, eu am vorbit despre reforma subvențiilor și aici e foarte simplu. Trebuie să calculezi uh, prețul de consum și apoi să calculezi care ar fi prețul mondial pentru un anume bun. E suficient, nu avem nevoie de un PIB verde sau de indici transsectoriali se lucrează foarte mult pe indici privind indici sectoriali, iar în ceea ce privește rolul mediului de afaceri, aceasta este o perspectivă a cuiva din afară. Este greu uh, să ne dăm seama, uh, este într-adevăr mediul de afaceri um, este greu să, ne, să vedem unde se implică mediul de afaceri foarte mult, unde dă dovadă de leadership și în ultimii câțiva ani am analizat uh, sectorul oțelului și al cimentului și este clar că decidenții politici trebuie să înțeleagă mai bine industria siderurgică și a cimentului, de, de ce fac investiții, unde fac investiții, de ce produc anumite tehnologii, pentru ca apoi să uh, le poate impune une, unele criterii uh, vezi ecologice, cum de eficientizare, cum vreți să le spunem, dar decidenții trebuie să înțeleagă mai bine aceste industrii, să li se ceară părerea și apoi să continue pe această direcție. În ceea ce vește rolul femeilor, acesta este foarte important și în discuția privind subvențiile a reieșit foarte clar acest lucru. Uh, când vorbim despre îmbunătățirea energetică și a prețului în comunitățile cele mai sărace, se vorbește despre transferuri de bani și despre rețele. Este mult mai bine, s-a dovedit că e, să, să dai bani femeilor decât bărbaților. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Am avut uh, o analiză a ciclului de viață al produselor, cum este vorba despre oțel și ciment. Aceasta este o chestiune foarte importantă the reference to... Domnul Falkenberg. Trimiterea la eficiență ca noțiune cheie. Da, cred că vorbim și noi de eficiența resurselor, ce privește munca noastră și atunci când am făcut acest studiu ne-am dat seama că nu e suficient să devenim mai eficienți. Dacă pot face, produce ecrane de televiziune mai eficient, folosind mai puține resurse, uh, dar rezultatul e că voi avea un ecran de televiziune în fiecare cameră din casa mea. Efectul uh, comun va fi zero, doar ce creștem consumul. Eu cred că trebuie să depășim noțiunea actuală pe care o avem în ceea ce privește eficiența. Ne vom confrunta cu niște penurii reale, ceea ce privește anumite resurse, iar în comunicarea noastră privind eficiența resurselor, Europa va începe clar să pună punctul pe ei. Vom vorbi despre acestea, vom prezenta uh, documente Parlamentului și Consiliului anul acesta în septembrie, deci la timp pentru a ne putea pregăti și pentru conferința și discuțiile de la Rio. La doilea lucru, indica, indicatorii. Sunt de acord, avem nevoie de aceștia și trebuie să ne asigurăm că indicii, indicatorii pe care îi vom elabora din perspectiva ecologică și de mediu, vor putea fi interpretați ca toți ceilalți indicatori. Dacă cei de mediu nu vor fi exprimați um, cu aceeași uh, valoare monetară ca și celelalte valori prin care ne măsurăm reușita la nivel economic, atunci nu vom avea o situație echilibrată. Deci noi trebuie să vedem de asemenea cum putem stabili niște scheme care vor putea internaliza la nivel intern al contabilității întreprinderilor toate costurile lor externe de producție, ale activităților lor de producție. Deci, după părerea mea, Asta va ține de o, de o implementare așa cum trebuie a principiului conform căruia cine poluează plătește. Da, vom avea o discuție în plenară privind uh, contabilitatea și legislația de mediu. Vom discuta despre asta. Domnul Steiner. Mulțumesc. Voi relua două sugestii făcute aici, două lucruri făcute aici. Acest concept de economie ecologică, întotdeauna încercăm să găsim metafore pentru a exprima cât mai bine lucrurile și spiritul timpului. Nu. Unii vorbesc despre o alternativă economică. Nu, ideea e să transformăm economia actuală pentru ca aceasta să devină mai durabilă. Și modul în care am articulat acest concept de economie ecologică din perspectiva raportului la care a contribuit și Peter, noi nu prezentăm aici o utopie de mediu care poate fi îndeplinită pe o altă planetă. Nu. Vorbim aici despre ce se va întâmpla la această conferință, cum vom face față provocării de durabilitate. La Banca Mondială vorbesc de uh, politica monetară, însă la Rio vom avea o conferință de mediu și ne vom concentra pe durabilitate și pe echitate, mai ales. Unul din lucrurile foarte importante e următorul. Când începi să articulezi rezultatele la care timp, ne gândim la țările care nu au reușit să le ofere cetățenilor nici măcar infrastructura de bază, care nu fac față nevoilor de zi cu zi. Mă gândesc la locurile de muncă și mă bucur să văd că și mișcarea sindicalistă s-a implicat aici, deoarece văd și ei cât de necesară este această tranziție. Mă uit și la patronat, la sectorul privat și văd că și ei caută o piață uh, pe care ei pot fi producători și vor astfel de economie și nu doar una de tip extrativ care uh, consumă toate resursele. Și aici reau și spusele domnului Zeber. Dumnealui spunea să ne concentrăm pe proiecte de dimensiuni mici. Da, e important să pornim, să construim temelia, însă să nu uităm că transformările pe care le vrem noi, o economie cu puțin dioxid de carbon uh, și așa mai departe, trebuie să privim lucrurile și pe ansamblu. Dacă vrem să investim într-o economie diferită, e clar că nu avem nevoie doar de, produ- de proiecte de dimensiuni mici. Vă dau un exemplu. Kenya. 80% din populație nu are acces la electricitate. Ca Kenya, acum 2 ani, a, a adoptat un plan de energie și își va tripla puterea energetică fără niciun gram de dioxid de carbon se bazează pe geotermie, pe energie solară și eoliană. E clar, Kenya va avea nevoie de ceva uh, ajutor în ceea ce privește finanțarea garantării mm, expertize și așa mai departe. Însă uitați-vă că se poate. Un miliard de oameni în Africa fie vor alege calea din ultimii 50 de ani și atunci nu vom avea nicio șansă să îndeplinim țintele de mediu, fie Africa își va dezvolta infrastructura sa modernă într-un model de tip modern, de secol 21. Și uite cum facem legătura între mediu, între finanțe și să nu uităm un alt lucru. La Rio ar trebui să începem să nu mai dăm lecții celorlalți, să le spunem ce trebuie să facă în cel, în, la ei acasă, să ne gândim, să ne întoarcem la cooperarea internațională în adevăratul sens al cuvântului, să vedem că având interese diferite putem coopera, însă fără să le spunem celorlalți ce trebuie să facă. Ar trebui în primul rând să facem curat la noi acasă și să facem tot posibilul ca împreună comunitatea internațională să progreseze în ceea ce privește îndeplinirea acestor obiective de dezvoltare ale mileniului și așa mai departe. Există și un grup de lucru la ONU privind durabilitatea care încearcă să vadă dacă aceste obiective de durabilitate pot uh, capta esența acestei tranziții. Și acum în ceea ce privește rolul femeilor. Uh, am vrea să avem un summit al liderilor uh, uh, femei la Rio, din sectorul uh, privat, uh, civil, uh, pentru a ne asigura că discuțiile acestora nu vor fi doar marginale, ci esențiale la Rio. Vă mulțumesc, spune domnul Leinen. Va fi un exercițiu interesant la nivel internațional să găsim niște indicatori uh, privind prosperitatea și progresul, dincolo de tradiționalul PIB, bineînțeles. Și durabilitatea fiind, fiind practic cuvântul cheie. Deci va trebui să vedem cum putem acționa. Discuțiile au fost excelente la prima parte a discuțiilor. Vă mulțumesc tuturor pentru participare și cred că ne vom vedea din nou. Uh, înainte de Rio, dar mai ales la Rio. Și acum îi invit pe membrii celui de-al doilea grup de discuții pentru a ne continua audierea. I would like in the meantime to tell the members who go with Aș vrea să îi rog pe membrii să vadă singurul avion solar care există în lume a venit din Elveția la Bruxelles și imediat după această reuniune, la 12 jumate, ne așteaptă un autocar pe Rue d'Ardenne, lângă Atrium, care ne va duce la acest avion solar care se află la aeroport. Și cred că e interesant să discutăm cu cei care au construit acest avion din fonduri private, un avion deci care funcționează cu energie solară. Văd că au sosit membrii celui de-al doilea grup de discuții. Vom continua imediat dezbaterea privind guvernarea în ce durabilitatea economică. Deci cum putem avea atât structurile, ă, infrastructurile, mă scuzați, cât și instituțiile pentru a face acest lucru. Îi urez bun venit doamnei domnului Bris Lalon, mă scuzați, coordonator executiv pentru conferința de la Rio. Ne cunoaștem de mult, de la ministerele de mediu, de la conferințe de mediu, deci E clar că lupta noastră continuă, lupta noastră pentru o lume mai bună. Deci, Bris, îți dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, eu. Uh, vă mulțumim și pentru invitație. Uh, știți că Europa 2020 este un proces care Uh, este încă deschis, uh, fiecare stat membru așteaptă mai multe informații decât are acum pentru a-și demara propriile programe. Poate că avem o lipsă de, de leadership uh, aici, de aceea voi spune ceea ce a spus și Achim Stein. Este nevoie de leadership pentru, pentru a demara, pentru a face primii pași în, în direcția unei economii durabile unei economii mai verzi. Uh, instituția noastră uh, este uh, una preocupată de, de perspectivele de lungă durată. Toată lumea vrea măsuri imediată, dar puțin au acea vedere globală, olistică și privesc în, și calculează în perspective de lungă durată. Problema este că uh, trebuie să gestionăm resursele acestei planete, dar uh, acționăm la nivel uh, național. Și tocmai de aceea avem nevoie de guvernanță internațională, trebuie să ne interconectăm să interconectăm grupul G20 cu sistemul Națiunilor Unite, cu alte structuri, dacă vreți. Ceva de genul ăsta. Um, Există o serie de instituții uh, cu activitate în domeniul dezvoltării, dezvoltării durabile. Se pune întrebarea dacă uh, aceste instituții își au justificată existența, activitatea, dar un lucru este foarte clar. Um, mă bucură că avem uh, acum din partea Comisiei promisia de, pentru o comunicare care ține cont și de mediu și de uh, dezvoltare. Avem nevoie de această interconectare, pe de altă parte, însă niciodată uh, în trecut uh, cei de la mediu nu au fost mai implicați în probleme de dezvoltare ca și acum. Deci trebuie să creăm un sistem de susținere a activităților pentru dezvoltare, acum a spus și Achim Steiner, uh, și uh, probabil că negocierile pe modificările climatice au fost eșuat pentru, din cauza miniștrilor uh, de mediu. Deci, trebuie să vedem cum putem găsi finanțare inovatoare, cum putem găsi politici alternative, uh, interconectări care să facă lucrurile mai eficiente. Despre asta vom vorbi despre, la Rio anul viitor. Apoi, în ce privește dezvoltarea durabilă, Uh, în 72 uh, la Stockholm uh, a fost o primă reuniune pe această temă, în 92 a fost summitul de la Rio, într-un moment geopolitic foarte interesant după ce a căzut cortina de fier și zidul de la Berlin și au apărut noi actori importanți pe scena internațională. Rio, Rio a creat această comisie privind dezvoltarea durabilă Uh, compromisul a fost însă că această comisie um, uh, a preluat funcții care n-au putut fi, uh, să zicem așa, activate la nivelul statelor membre. Există nouă grupuri în această, în această comisie pentru dezvoltare durabilă pentru diferite elemente de guvernanță de afaceri și guvernanță locală pentru că, pentru că trebuie să interconectăm guvernanța uh, locală cu guvernanța afacerilor uh, tot pe plan local, pentru că până la urmă acestea sunt elementele de implementare a politicilor de dezvoltare durabilă. Există, de exemplu, Convenția de la Aarhus, uh, care care este semnată doar de anumite state din Europa, chiar dacă a fost uh, uh, semnată la uh, inițiativa Comisiei Europene. Deci statele își mențin prerogativele și atribuțiile de suveranitate, dar ce se întâmplă în aceste condiții și ce rezultat au rapoartele multiple care sunt redactate uh, de către fiecare comisie, de fiecare țară și așa mai departe. Nu au niciun sens, nu au niciun rost dacă, uh, dacă uh, entitățile care acționează sunt entități normative și nu entități funcționale. Entitățile normative, în cazul nostru, sunt uh, adunarea generală și acest, această comisie CSD. ECOSOF, ECOSOC a fost uh, creat uh, după ce s-a creat carta, da? pentru că oamenii n-au vrut să se aleagă de, să se leagă de, char, de cartă și atunci au creat ECOSOC-ul. Da? Deci sistemul uh, Națiunilor Unite chiar a fost, uh, în ghilimele, îmbunătățit și ameliorat cu aceste uh, organizații. Și acum există și o așa numită organizație, o umbrelă pentru dezvoltare uh, durabilă. Uh, CSD a început foarte bine, toți uh, ministrii au uh, participat cu mare zel, au făcut din asta o reuniune tehnică dar sigur că toată lumea este entuziastă pentru că nimic nu este obligatoriu. Națiunile Unite nu reprezintă un form normativ care să aibă o eh, decizie, să ia decizii uh, cu caracter obligatoriu. Deci singurul loc, element obligatoriu sunt convențiile acordurile internaționale. Deci eh, există viziunea asta că după cel de-al doilea război mondial, oamenii au crezut că trebuie să renunțăm la protecționism și că, și că comerțul în principiu este bun pentru toată lumea. Dar economiile naționale economiile naționale sunt întotdeauna protectoare pentru că își protejează interesele proprii. Și iată așa s-a creat Organizația Mondială a Comerțului, nu? Deci noi cu toții suntem de acord în anumite privințe privind mediul și dezvoltarea durabilă și uh, Uh, noul principiu este o uh, natură sănătoasă, este bună și pentru economie. Și vom organiza tot felul de uh, runde și summituri și așa mai departe. Anul viitor, chiar și noile statistici ale Națiunilor Unite vor arăta cum se pot ajuta PIB-urile pentru o creștere mai durabilă. Deci, foarte multe lucruri de genul acesta se pot întâmpla. Și în domeniul energiei. Știm ce am putea face, știm ce ar trebui să facem, toate informațiile le avem pe masă, obiectivele pot fi formulate, eh, același lucru e valabil și pentru agricultură. Deci, pentru, peste tot, în toate sectoarele, avem posibilitatea să avem acorduri mai importante, numai că numai că eh, deocamdată nu sunt niciun fel de decizii obligatorii luate. Însă, ceea ce este important este să ne orientăm pe o anumită direcție. Și acum revin la problema mediului. UNEDEP uh, uh, nu are un uh, nu are membri Uh, Ar fi bine și ar, i-ar oferi mai multe da, legitimitate dacă ar avea așa ceva. Apoi, cu UNDEP mai există și o altă problemă. Toate contribuțiile la fondul și bugetul acestea sunt voluntare. Și nu în ultimul rând, este legătura aceasta cu convențiile. Aceste uh, convenții sunt oarecum disparate. Cum se pune problema cum pot fi coordonate, coroborate aceste convenții? Pentru țările în curs de dezvoltare este foarte dificil să fac față tuturor acestor uh, convenții și uh, se face că tocmai diplomații care participă la aceste reuniuni de mediu au amprente de carbon mult mai mare decât orice alt diplomat din, același, din aceeași țară. Și atunci, ideea a fost, hai să facem o organizație care să aibă două camere, una pentru state membre, una pentru, pentru experți. deci, reinventăm lucrurile în, în prezent. Eu cred că uh, Uniunea Europeană aș poate asuma rolul de, de lider în transformarea UNEP. Națiunile Unite deocamdată efectuează un studiu de impact da? pentru că există temeri că agenda pentru ecologie ar putea să uh, afecteze agenda socială și atunci uh, și ILO dorește să fie implicată. Deci Eh, sigur că trebuie să există și justat, eh, justiție și echitate socială. Deci, guvernanța înseamnă legi, înseamnă standarde, înseamnă soft law și hard law, ehm, ehm, măsuri eh, obligatorii, măsuri de genul recomandărilor și sunt unii care, care ar merge mai departe, spun de ce nu mergem mai departe și de ce nu înfițăm o curte penală, un tribunal penal internațional pentru mediu, pentru a sancționa pe polatorii gravi. Însă atunci se vor implica și cei din mediile și țările insulare care vă spune că de fapt noi nu avem nevoie de când e verde, ci de o chemie albastră pentru sănătatea mediului care ne înconjoară pe noi. Însă, există un principiu foarte important, principiul non-regresiunii. Deci fiecare convenție trebuie să fie mai bună decât convenția anterioară. Deci nu avem voie să regresăm. Da? Deci niciodată nu mergem înapoi cu uh, protecția mediului. Mulțumesc! Mulțumim pentru această uh, prezentare introductivă pentru cel de-al doilea grup de discuții cu reflexii foarte nobile și foarte rapide în legătură cu noile modele de guvernanță care sunt posibile, um, care uh, vin să îmbunătățească structura UNEP, dar și a altor instituții. Acum uh, am plăcerea să uh, salut un grup de vizitatori din Calabria, invitat de Eh, colegul nostru Pereiro, care urmăresc cu mare atenție discuțiile noastre în Comisia de Mediu. Eh, Face plăcerea să-l salut și pe Ricardo Neiva Tavares, eh, ambasador al Braziliei la reprezentanța sa permanentă a Uniunii Europene. Deci dumneavoastră veți, ne veți vorbi în calitate de gazdă, să spun așa, de reprezentant al gazdelor. Am auzit din partea lui Brice Lalonde că s-ar putea ca uh, la acest prilej uh, să se înființeze o organizație umbrelă pentru dezvoltare durabilă, așa că avem uh, mare interes să ascultăm prezentarea dumneavoastră. Aveți cuvântul, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, stimați membri, doamnelor și domnilor. Mulțumesc Comisiei MV a Parlamentului European pentru această invitație de a discuta poziția ONU privind dezvoltarea durabilă, evaluat de conferința de la Rio din 2012. Acest eveniment este foarte important pentru Brazilia, după cum bine vă închipuiți, nu doar fiindcă um, la 20 de ani se întoarce conferința la Rio, este important și pentru tradiția de implicare a Braziliei în efortul internațional pentru a concretiza efortul către dezvoltarea durabilă. Pentru mine acest subiect este foarte important și mă bucur să vă pot vorbi despre asta așa cum am mai făcut-o deja, de pildă la CESE în octombrie 2009. Rezoluția 63 bară 2 236 era discutată la eh, New York, unde președintele nostru de atunci, Lula da Silva, lansase ideea de mm, reorganizare a, a conferinței Rio 2012 eh, la deschiderea lucrărilor ONU din 2007. Iar eh, rezoluția despre care v-am vorbit include jurări europene în domeniul durabilității dezvoltării durabile și obiectivele despre care discutăm noi astăzi. vorba despre economia verde în contextul eradicării sărăciei și dezvoltării durabile, un cadru instituțional pentru dezvoltarea durabilă. Dar înainte de a intra în subiect, dați-mi voie, vă rog, să vă spun câteva cuvinte despre așteptările noastre de la conferința de la Rio. În momentul în care a fost adoptată rezoluția, adunarea generală a ONU a hotărât ca această conferință să aibă ca scop uh, reînnoirea angajamentului politic în ceea ce privește dezvoltarea durabilă, să evalueze uh, progresul și uh, uh, neajunsurile de la conferința trecută. Nu are rost să vă vorbesc acum despre realizările din 92, în momentul în care s-au adoptat principalele instrumente internaționale pentru dezvoltarea durabilă, cum ar fi declarația de la Rio, Agenda 21, Convenția privind schimbările climatice, Convenția privind diversitatea biologică și Convenția pentru combaterea deșertificării. Rio Plus 20 ar trebui să se bazeze pe această temerie puternică, precum și pe planul de punere în aplicare de la Johannesburg pentru a construi o agendă de dezvoltare durabilă pentru următorii 20 de ani. Astfel sperăm noi ca documentul care va fi adoptat la Rio care se negociază la ora actuală de către biroul conferinței va oferi orientări solide la nivel politic, fără să exclude posibilitatea de a ajunge la soluții foarte importante pe anumite teme. Discuțiile la nivel instituțional pentru o guvernanță durabilă ar putea duce la rezultate practice imediate, cum ar fi revizuirea aplicării uh, angajamentelor la care s-a ajuns la nivel internațional. O să discut acum subiectul de față. Cu toții sunt de acord că principala provocare cu privire la cadrul instituțional pentru dezvoltare durabilă reprezintă modul în care putem ajunge la soluții pentru a rezolva problema lipsei de coerență și de coordonare care afectează funcționarea organismelor ONU și a entităților care au legătură cu dezvoltarea durabilă, cum ar fi uh, PNUD, Consil, ECOSOC, mă scuzați, um, CSD-ul, uh, Consiliul pentru Dezvoltare Durabilă, Programul uh, ONU pentru Dezvoltare Durabilă, Organizația Mondială a Muncii, precum și multe convenții internaționale. Pentru a spori eficiența instituțională ar trebui să evaluăm atât mandatul cât și prestația instituțiilor existente. Ar trebui să ne concentrăm asupra problemelor cronice cu care se confruntă instituțiile actuale, cum ar fi lipsa de finanțare la nivel internațional, trebuie să se existe uh, Uh, există și nevoia de transfer de tehnologii pentru a pune în aplicare angajamentele legate de dezvoltarea durabilă. După 1 noiembrie, care este termenul limit uh, pentru contribuțiile naționale la documentul conferinței, vom fi într-o poziție mai bună pentru a duce mai departe o evaluare profundă privind reformarea cadrului instituțional cu privire la dezvoltarea durabilă. Cunoaștem deja unele propuneri și poziții ale actorilor implicați. Uniunea Europeană a propus crearea unui, unei organizații uh, de mediu a ONU, folosind uh, PNUD-ul ca bază, ca punct de plecare, însă ONU nu se angajează în niciun sens, dar nici nu se opune unei schimbări de mandat care ar avea ca scop îmbunătățirea sistemului. Elveția și unele ONG-uri uh, susțin un Consiliu pentru Dezvoltare Durabilă în cadrul adunării generale care să beneficieze de un mecanism universal pentru revizuirea angajamentelor similar uh, structurii și mandatului Consiliului pentru Drepturile Omului. Programul de dezvoltare al ONU consideră că mm, guvernanța trebuie să fie organizată la nivel local, la nivel de țară, regional și global, folosindu-se de mecanisme de uh, Uh, integrare care există la aceste niveluri. Nevoile și prioritățile trebuie să fie stabilite de jos în sus, uh, iar un sistem multilateral trebuie să ofere sprijin. Guvernul brazilian are și el unele idei în acest sens și aici o să încerc să mă refer la ce a spus antevorbitorul meu. După cum știți, am propus crearea unei organizații generice pentru co- coordonarea eforturilor, eforturilor globale în sensul dezvoltării durabile. Uh, care este motivația noastră? În primul rând, noi considerăm că dacă dorim guvernanță, mai bună guvernanță internațională privind dezvoltarea durabilă, trebuie să consolidăm rolul ECOSOC, care reprezintă unul dintre principalele organisme ale ONU în conformitate cu Carta sa. Ar trebui să includem în titlul său pilonul de mediu, astfel se va asigura mm, preponderența membrilor ONU în, pro- în procesul de- decizionar, dar trebuie să se amendeze Carta ONU, ceea ce ar duce la avantaje și în alte sectoare pentru a construi acest pilon de mediu care ține de competența, competența ECOSOC trebuie să fie sporită. În al doilea rând este foarte important faptul că aspectele legate de mediu nu sunt doar de competența uh, UNEP uh, și uh, alte organizații cum ar fi FAO sau uh, UNESCO de pildă desfășoară activități foarte importante în domeniul mediului înconjurător. Uh, dialogul la nivel înalt ECOSOC cu Institutul uh, Bretton Woods, cu OMC și așa mai departe, în ceea ce privește finanțarea dezvoltării, ne arată în ce fel uh, mod dezvoltarea durabilă reprezintă o chestiune orizontală. Dacă această inițiativă ar include și acest pilon al durabilității și ar aduce contribuția la procesul de revizuire a modelului internațional de cooperare într-o dezvoltare, ținând cont de, proprietățile, de prioritățile actuale ale acestui subiect. În al treilea rând, este foarte important să ținem cont de faptul că în înființarea unei astfel de, un astfel de organism ar aduce și costuri suplimentare pentru finanțarea activităților acestui organism. Într-o organizare autorizație generică, am putea coordona mai bine aceste inițiative și în același timp am putea oferi orientări și am putea îmbunătăți transparența activității secretariatului și a programelor care țin de dezvoltare durabilă. Considerăm și nu suntem singuri că comunitatea internațională trebuie să garanteze și să uh, asigure realizările la care am ajuns în ultimii 20 de ani în ceea ce privește dezvoltarea durabilă. Nu um, am dori ca Comisia privind dezvoltarea uh, durabilă să aibă de suferit, ceea ce ar duce la dezechilibrarea celor trei piloni social, economic și de mediu care țin de dezvoltare durabilă și nu ar trebui să mergem pe o cale care să ne ducă la neajunsuri conceptuale, ocupându-ne doar de protecția de mediu și de dezvoltare dura, în contextul dezvoltării durabile. Este foarte important de subliniat faptul că această organizație generică, ideea noastră, um, pentru guvernanță și dezvoltare durabilă trebuie să beneficieze de flexibilitate. Noi am dorit să, ca această propunere să țină cont de evoluția discuțiilor pe acest subiect. După cum știți, secretarul general al, secretariatul general al ONU creat în 2010, uh, a creat în 2010 un grup la nivel înalt privind durabilitatea dezvoltarea durabilă, care aduce la altă 20 de personalități, printre care și fostul premier norvegian și uh, ministrul de mediu brazilian. Până în 2011 trebuie să-și finalizeze activitatea acest grup și sperăm că rezultatele acestui grup vor aduce o contribuție semnificativă negocierilor oficiale ale Rio Plus 20. În cele din urmă am dori să asistăm la o participare sporită a, uh, ONG, urilor a femeilor, sectorul de antreprenoriat, este vorba despre participanți care ar avea o importanță din ce în ce mai mare în ceea ce privește luarea de decizii la nivel internațional. Societatea civilă joacă un rol foarte important în ceea ce privește guvernanța mondială și în ceea ce privește protejarea populației vulnerabile. Închei spunând că Rio Plus 20 reprezintă o, o șansă unică de a reînvia moștenirea uh, conferinței de la Rio, precum și consensul internațional privind nevoia de a avea o abordare echilibrată în ceea ce privește dezvol- dezvoltarea durabilă, bunăstarea socială uh, și protecția cetățenilor. Uh, și protecția mediului, mă scuzați, este vorba de acest sistem de trei, de trei piloni. E nevoie de o prezență internațională uh, foarte diversă la conferința Rio Plus 20, care îi va da legitimitate acestui eveniment. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru prezentare. Brazilia este țara galdă a acestui eveniment la care va participa întreaga comunitate internațională. V-ați referit la faptul că vrem să îi avem printre noi și pe reprezentanții societății civile. Da, este adevărat. Acum îi, urătăm, îi urăm bun venit domnului Derek Osborne, președintele forului părților interesante, interesate de la și expertul Ecosocului pentru Rio 20+. Plus. Vă mulțumesc! E bine ca și Ecosocul să aibă ocazia de a sprijini munca Parlamentului European în acest domeniu. E oglindirea faptului că se încearcă implicarea societății civile, așa cum s-a sugerat și din partea ambasadorului. Voi începe prin a mă referi la învinuirea celorlalți. La Rio nu ar trebui să dăm vina pe ceilalți, însă poate să dăm vina pe noi. Ca și la prima conferință de la Rio, și acum ar trebui să ne întrebăm dacă noi înșine facem suficient. Asta înainte de a uh, le da lecții celorlalți. Deci să vedem dacă ceea ce am făcut noi e suficient pentru a ne îmbunătăți performanța ca parte din pregătirile noastre pentru uh, alte evenimente majore. În ceea ce este guvernarea, ar trebui, mai ales în acest domeniu, să facem asta. Deși sunt importante discuțiile privind aranjamentele interesante, aici Guvernele naționale sunt cele care dețin cheia acestei probleme. Și dacă guvernele naționale nu vor reuși să facă lucrurile așa cum trebuie la ele acasă, nu vor reuși să aibă o influență la nivel internațional. Și multe probleme de integrare și de coerență mai bună se văd deja și la nivel național structurile naționale pentru promovarea economiei durabile ar trebui reanalizate și uh, restimulate. Foarte mult se vorbește despre faptul că agenda de dezvoltare durabilă nu e doar de resortul ministerelor de mediu, ci ține de uh, gestionarea economică în general, iar cei care ar trebui să preia această idee sunt ministrii de economie și de finanțe deoarece așteptăm să vedem, așteptăm, avem nevoie de o transformare a structurii noastre de impozitare. S-au făcut progrese, însă foarte lente și trebuie să progresăm Însă, pentru asta, miniștrii noștri de finanțe ar trebui să renunțe la mentalitatea noastră, lor de ayatollah, așa cum spunea domnul Leinen. Deci ei ar trebui să preia dezvoltarea durabilă printre obiectivele lor. Deci avem nevoie de o integrare uh, Uh, și o mai bună colaborare a Ministerilor de Finanțe la nivel național. Avem nevoie de asemenea și de strategii de dezvoltare durabilă naționale mai bune. A fost un um, rezultat de la Rio. Toate țările și-au luat angajamentul ca la ele acasă să vadă cum pot pune în aplicare această agendă. Însă multe planuri de dezvoltare durabilă sunt oarecum demodate și trebuie renoite, chiar și în Uniunea Europeană. Strategia europeană de dezvoltare durabilă nu mai e la ordinea zilei. În ceea ce privește eficiența resurselor, aceasta este importantă, însă nu reprezintă toate aspectele care țin de dezvoltarea durabilă. Deci ar trebui să dăm un nou impuls, noi obiective acestei strategii pentru dezvoltarea durabilă. Poate că ar trebui să ne punem din nou problema rolului diferitelor organizații care fac posibil că pentru a asculta toate părțile din uh, societatea noastră. În unele locuri s-au înființat organe consultative, populare, însă poate că acestea nu își au rolul care li se cuvine. De asemenea, domnul uh, Falkenberg vorbea despre încurajarea autorităților locale pentru că acestea să facă mai mult. Însă, de foarte multe ori, e chiar invers. Autoritățile locale și regionale sunt printre liderii în ceea ce privește dezvoltarea rura, ă, durabilă. Deci, la Rio am putea eventual să ascultăm părerea acestora și să uh, transmitem mesajele lor și celorlalți și să vedem ce pot face guvernele naționale pentru a crește uh, abilitatea acestor autorități locale și regionale de a acționa. Dar asta ține mai degrabă de partea națională. Am auzit și despre rolul mediului de afaceri. Da, guvernarea în acest domeniu e foarte importantă pentru a, a pentru a nu da greș în ceea ce privește agenda de dezvoltare durabilă. Da, avem nevoie de un cadru, de niște condiții, însă ar trebui să ne dăm seama, să vedem care sunt nevoile întreprinderilor, să avem posibilitatea să facem ca răspunderea corporativă să uh, fie un element uh, obligatoriu peste tot la nivel internațional. Acum, ceea ce privește cadrul internațional. Nu vreau să adaug foarte multe la cele spuse deja în această comisie din partea organizațiilor societății civile cu care lucrăm. Da, sprijinim toate ideile pentru, uh, propuse pentru a consolida colaborarea internațională. Organizația Națiunilor Unite, a avut rolul de a um, urmări ceea ce se întâmplă, însă e drept că și a pierdut din vigoarea pe care o avea la început. Deci e important să avem uh, structuri, dacă avem structuri noi, e important să implicăm pe ministrii de finanțe și de economie care au posibilitatea uh, de a interveni. Și dacă vom crea o structură, trebuie să știm clar cine va participa acolo și va trebui să uh, înființăm aceste, aceast, acest nou for având parte de implicarea deplină a autorităților economice, de impozitare și așa mai departe. Acum, în ceea ce privește sistemul ONU, consolidarea structurilor de acolo și diferitele agenții, uh, sprijinim ceea ce, suntem de acord cu ceea ce s-a spus. Pe lângă aranjamentele între țări, am putea vorbi și despre discuțiile între agenții și cum pot fi acestea consolidate. Am putea avea un comitet uh, interagenții la ONU care să se ocupe de dezvoltarea durabilă și care să implice instituțiile de la Bretton Woods. Asta pentru a complementa ceea ce se face. Deci vorbeam de guvernele naționale, regionale, locale, de rolul uh, mediului de afaceri și ajung acum la prima parte a concluziei mele. E clar că la Rio vom avea ocazia de a um, ne reanaliza propriile noastre angajamente în ceea ce este promovarea dezvoltării durabile și să ne uităm care este impactul a ceea ce facem noi asupra acestei planete. Deci să vedem care sunt neajunsurile legate de asistența oficială pentru dezvoltare, de exemplu. Să ne gândim de asemenea și la celelalte căi prin care activitățile noastre ajută sau nu ajută la <coughs> durabilitate în restul lumii. Să ne gândim la faptul că cererile noastre oprit în ceea ce privește, de exemplu, lemnul creează probleme. De asemenea, combustibilii pentru avioane, pentru vehicole, toate acestea duc, și mă scuzați domnule ambasador din Brazilia, deci creează acele probleme legate de de frișări pentru a putea produce combustibil. Deci da, să vorbim și despre această amprentă atunci când vom discuta despre asistența noastră pentru dezvoltare în relația cu celelalte țări din lume. Mulțumim foarte mult Terec, Ecosocul pregătea, a pregătit deja un raport, Parlamentul încă nu a făcut-o, însă după ce Comisia va publica comunicarea sau vom face și noi în toamnă, amprenta noastră aici nu e, nu e bună, știți, ar trebui să ne descurcăm mai bine, deoarece dacă e să continuăm ca până acum, avea, am avea nevoie de două planete și jumătate. Acum ajungem la domnul Sandor Philip din partea președinției maghiare a Uniunii Europene. Sunteți uh, comisarul parlamentar pentru generațiile viitoare. Vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, sunt uh, ombudsmanul pentru viitoarele generații, asta este funcția mea exactă în Parlamentul uh, Ungar, și vreau să vorbesc despre uh, ombudsmanul pentru viitoarele generații ca o posibilă uh, instituție pentru crearea unor viziuni de viitor pentru noi toți. Um, încep, îmi permiteți-mi să încep însă cu niște remarci generale. Problema este că societățile se uh, amăgesc singure. Din păcate, nu uh, am părăsit încă acea vechea paradigma a, uh, a traiului peste măsurile și posibilitățile noastre. De ce facem acest lucru? Pentru că există un conflict de interese între uh, sferele economică și politică pe de o parte și socială pe de altă parte avem, avem autorități de mediu în guvernele noastre, dar autoritățile de membru trebuie să colaboreze, colaboreze cu celelalte elemente ale guvernelor naționale și și uh, situația uh, unor agenții de mediu naționale de multe ori devine cât de cât schizofrenică, pentru că uh, apare un conflict de interese dăunător. Există foarte multe uh, evaluări, uh, organizații internaționale care susțin anumite obiective de mediu și apoi există, uh, există partea de guvernanță națională care trebuie să le aplice. Nu întotdeauna se plează unele pe altele. Apoi vedem uh, alternativele de uh, consum energetic, noile tehnologii, avem și institutele independente care încearcă să promoveze um, aceste noi trenduri și în acest context se înscrie și uh, conferința uh, Rio Plus 20 pentru că încearcă, iată, să ne ofere o nouă imagine globală asupra fenomenului. Uh, rezoluția Națiunilor Unite privind exact temele care vor fi abordate la Rio Plus 20 este foarte clar în acest sens. Cu ce ar putea co- contribui Europa? În Europa există o cultură uh, deosebită și există și uh, un um, fond uh, științific suficient pentru a soluționa această criză. Europa putea furniza câteva exemple foarte constructive. Conferința de la Orhus a fost uh, menționată în câteva uh, rânduri și este într-adevăr un acord internațional foarte valoros, pentru că uh, părțile semnatare se angajează în această convenție să aplice anumite soluții în țările lor. Iată, Eh, în conferința de la Orhus există și reguli de participare foarte clare la realizarea anumitor obiective de mediu. Există și în Parlamentul finlandez eh, o comisie specializată pentru eh, viitoarele generații și în Parlamentul ungar există mai nou de trei ani încoace funcția ombudsmanului pentru viitoarele generații este o funcție cu care noi am suntem mulțumiți și am dobândit experiențe foarte utile. Instituția uh, ombudsmanului a fost uh, uh, de altfel inventată tocmai pentru a rezolva problemele noastre prezente. Este vorba de o, un, un organism multifacetat, multidisciplinar, de 200 de ani încoace are două sarcini majore pe odată să trateze petițiile, plângerile uh, comităților locale, ale ONG-urilor, uh, ale cetățenilor deci ajutăm ONG-urile și organizațiile, autoritățile publice locale în gestionarea anumitor situații și în alte, uh, în cea, iar cealaltă sarcină, funcție importantă a ombudsmanului este de advocacy, de prezentarea unor propuneri legislative către uh, forul legislativ suprem al țării. Uh, acum, permiteți-mi să revin la uh, elementul de independență. Suntem independenți în ce privește metodologia uh, pe baza căreia lucrăm. Deci, uh, ombudsmanul pentru viitoarele generații nu este uh, legat de niciun fel de restricții administrative, științifice și așa mai departe. Deci, noi avem competența de a Uh, și posibilitatea de a ne conduce demersurile științifice într-o manieră cât se poate de independentă. Nici nu avem constrângeri uh, de ordin temporal. Dacă considerăm că o temă merită atenția noastră mai îndelugat, atunci putem petrece mai mult timp uh, în studierea unei probleme. De multe ori, problemele de mediu nu pot fi investigate pentru că nu există suficient timp pentru așa ceva și cred că eh, prin această funcție putem evita eh, această situație neplăcută. În ce privește operații, operațiunile și rezultatele oficiului nostru, eh, noi suntem un birou mic, nu putem rezolva mai mult de 100-150 de dosare anual, însă cred că și această cifră este una cu care putem să ne mândrim. Iar în ce privește metodologia noastră de lucru, încercăm să lămurim uh, fundalul pe care au apărut conflictele de mediu, deci uh, uh, adunăm uh, punctele de vedere nu doar ale unei autorități, ci discutăm cu celelalte autorități vizate, cu ONG-urile, cu persoanele vizate și avem o, o procedură interactivă, adică observațiile și constatările noastre preliminare sunt transmise părților interesate și um, monitorizăm și reacțiile acestora la uh, constatările noastre. Acest lucru cred că ajută foarte mult uh, autoritățile publice locale și ONG-urile. Experiențele pe care le dobândim în urma tratării diferitelor cazuri uh, sunt culese coroborate la noi și constituie baza unor uh, propuneri legislative pe care noi le uh, facem, de exemplu, în ce privește dezvoltarea durabilă și implicațiile sale bugetare pentru autoritățile locale publice. Așadar, în rezumat, așa cum poate v-ați aștepta din partea acestei scurte prezentări, propunem un om, o funcție de ombudsman al viitoarelor generații peste tot, la nivel național, regional și chiar la nivelul Națiunilor Unite, pentru că autoamăgirea, din păcate, este uh, omniprezentă, deci trebuie să clarificăm în mod consecvent lucrurile, să spunem lucrurilor pe nume, într-o manieră cât se poate independentă. Noi nu putem lucra de unii singuri, avem nevoie de instituții independente similare, cu obiective similare și de aceea pentru noi ONG-urile din domeniu sunt parteneri indispensabili. Departamentul de Relații Internaționale din biroul meu a desfășurat o analiză Eh, prin care am ajuns la concluzia că există cel puțin 6-7 organizații specializate ale eh, Națiunilor Unite care desfășoară activități de analiză, de interconectare, de activități de rețea și așa mai departe. Și atunci există eh, premizele creării dezvoltării în mod organic a acestei funcții de ombudsman la Națiunile Unite, pentru că infrastructura deja există, creându-se astfel un semnal uh, foarte clar din partea Națiunilor Unite pentru statele membre uh, în uh, sensul creării și acolo acestei funcții. Mulțumim domnului Philip, care, iată, se etalează ca un uh, viitor ombudsman global pentru viitoarele generații. Um, și acum am plăcerea să dau cuvântul uh, doamnei Maya Göppel, director uh, la World Future Council. Aici conduce departamentul pentru justiția viitorului. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Aș vrea să pun în context uh, unele dintre lucrurile spuse prin intermediul unor studii privind uh, guvernanța de succes și apoi să, să trec uh, la ombudsmanul pentru generațiile viitoare, fiindcă noi considerăm că această idee este ușor de pus în practică și a reprezenta o instituție catalizator foarte bună pentru a uh, Uh, materializa aceste schimbări despre care vorbim ar fi o moștenire pentru oamenii de rând. Uh, Elizabeth Thompson, subsecretar, a făcut o, secret, o, um, o remarcă foarte bună la ultima întâlnire de la New York. Uh, cetățenii de rând se întreabă ce naiba fac ăștia la ONU. Noi trebuie să ne gândim ce înseamnă asta, când negociem noi, ce înseamnă negocierile noastre pentru omul de rând. Și uh, Iată de ce o instituție, un ombudsman ar putea să creeze o legătură clară cu oamenii de rând, cu cetățenii și cu părțile implicate și ar um, fi important și pentru guvern să înțeleagă care sunt îngrijorările oamenilor de rând și care sunt neajunsurile politicilor lor. Aceasta este o contribuție foarte importantă în ceea ce privește noile uh, chestiuni și eșecurile guvernului. Unele lucruri arată foarte bine pe hârtie, dar nu îi ajută pe oamenii de rând. Începând de la acest lucru, aș dori să reamintesc care sunt um, ce s-a spus la primul summit privind dezvoltarea durabilă. Cum s-a definit aceasta? Este un proces care reprezintă o trecere de la un plan fix, tradițional, la un uh, sistem uh, operațional care se adaptează și care se îmbunătățește în continuu. Este vorba o gestionare care se adaptează și o, un leadership vizionar. Și s-a spus în nenumărate rânduri că acest uh, lucru um, trebuie să depășească foarte multe uh, aspecte înrădăcinite în sistem, înrădăcinate în sistemul de astăzi. Și astfel trebuie să îmbinăm ciclul pe termen scurt cu planificarea pe termen lung. Uh, scopul creșterii economice uh, definit foarte îngust, așa cum este la ora actuală, cu Uh, o durabilitate de mediu și socială mai amplă. Toată dezbaterea care trebuie să depășim indicatorul PIB este foarte importantă și o șansă minunată de a crea legături cu cetățenii. Nu este vorba doar de cifre pe care le aruncăm în stânga și în dreapta, trebuie să ne gândim la procesul de dezvoltare comună a acestora. Astfel trebuie să arătăm care sunt părțile uh, uh, contrapartidele acțiunilor noastre, astfel încât gestionarea trebuie să fie un proces de implicare întrebare pentru a înțelege mai bine uh, ce înseamnă acest concept uh, vast, dezvoltarea durabilă și trebuie să implicăm, trebuie să, să, creăm noi legături, să creăm capital social. Este vorba despre uh, oameni care în mod normal nu, s-ar, nu, s-ar, nu ar crea legături între ei. Acest proces este unul cu mare potențial când analizăm uh, care sunt șansele de a face lucrurile mai bine și cu o mai mare incluziune. În uh, treilea rând, uh, este vorba despre avantajele coerenței politice prin această coordonare, uh, îndreptându-ne către descentralizare. Avem niște puncte comune, sistemul ONU este foarte important, în același timp vrem să permitem țărilor diferite și sistemelor, culturilor diferite să pună în aplicare soluții concrete în având această viziune comună, și anume că noi trebuie să trăim aici cu toții pe această planetă pe termen lung și să avem vieți fericite. Haideți deci să găsim soluții pentru um, la nivel local care să corespundă contextului local. Iată un alt nivel un alt motiv pentru care considerăm noi că guvernanța uh, pe mai multe niveluri este foarte importantă și trebuie să fie coordonată pe vertical. La ora actuală observăm că progresul a fost lent, iar în, unii, în ultimii ani, prin uh, slăbirea Consiliului de Dezvoltare Durabilă, progresul este și mai lent. Dar Eurobar Eurobarometrul uh, de anul trecut a arătat foarte clar că 74% dintre europeni spun că e nevoie de reformă la nivel instituțional în ceea ce privește um, provocările viitorului. 71%, doi ani la rând, au fost de acord că politicile ar trebui să apere generațiile viitoare, chiar dacă înseamnă că trebuie să se facă unele sacrificii în, uh, de către generațiile actuale. Deci, iată, este vorba din nou de definiția durabil, uh, dezvoltării durabile. Ce înseamnă asta pentru a asigura o viață bună generației generației de astăzi, fără să sacrificăm mijloacele pe care le vor avea la dispoziție generațiile viitoare pentru a avea și ele vieți bune. Iar acest lucru revine, la ordinea, revine pe ordinea de zi și este o șansă, poate înspăimântătoare, în ceea ce privește faptul că efectele modelului nostru de dezvoltare sunt atât de vizibile acum încât oamenii înțeleg, își dau seama cum stau lucrurile, iar acest business as usual, să facem lucrurile cum le-am făcut totdeauna, nu mai poate fi sustenabilă. Și avem o ocazie foarte bună la uh, Rio Plus 20 să vorbim despre acest lucru. Trebuie să să fim puternici și fără să pretindem că avem o, un nou plan, dar uh, să spunem că acum știm încotro ne îndreptăm, uh, multă lume este implicată, cu multă răspundere, trebuie să uh, conlucrăm cu toții pentru viitor. Raportul Bundland a identificat deja această, această muțenie a generațiilor viitoare, care este una dintre problemele noastre la ora actuală în ceea ce privește dezvoltarea durabilă. Citez, dacă ne comportăm astfel, fiindcă putem să o facem. Ne tragem nimeni la răspundere. Generațiile viitoare nu pot vota, nu au putere financiară sau politică, nu ne pot contesta deciziile, dar rezultatele uh, iroselii noastre actuale, uh, risiperii noastre actuale se vor face simțite uh, în generațiile viitoare. Generațiile viitoare deja au crescut, au acum 20 de ani, să zicem, și vedem cât de îngrijorate sunt de situația Uh, noastră din cauza șomajului mai ales și altele. Deci principalul, principalul nostru aliat în ceea ce privește acest ombudsman pentru generațiile viitoare care să fie implicat în sistemele uh, de guvernanță. Sunt, organi- sunt unele organizații de copii care au propus acest lucru grupului pentru durabilitate, pentru dezvoltare durabile. Au idei foarte bune și uh, ascultă ce au de spus politicienii ascultă discursurile lor, după care văd că nu se întâmplă nimic și consideră că nu ne îndreptăm nicăieri și multe grupuri societale uh, simt acest lucru. Aceste consultări au vreun rost sau noi degeaba scriem documente și unde ajung, unde zac până la urmă, unde se, se întâmplă ceva în sistem. Deci e foarte important ca ei să aibă un reprezentant în guvern cu care să lucreze și uh, cu care să dezbată ideea. Acest concept este unul foarte important pentru mulți oameni și ne-ar putea să descentralizăm monitorizarea punerii în aplicare. Mă bucur foarte mult că această idee prinde teren, fiindcă este una cu un potențial enorm. Putem să punem lucrurile pe roate, oamenii vor dialoga. Este foarte interesant uh, faptul că această idee se pare că este acum în pârg. În săptămâna trecută a avut um, o reuniune la comisie privind rolul ombudsmanului cu accent pe mediul înconjurător și aș dori să vă rog să vă implicați în această discuție, să vedem cum putem duce lucrurile mai departe, fie pe baza consiliilor de dezvoltare durabilă pe care le avem acum, fiindcă avem structuri la ora actuală, dar vă avertizez că sunt zvonuri cum că toată ideea aceasta UE 2020, creștere um, de, inteligentă și bazată pe incluziune, dar care este structura creșterii? Trebuie să analizăm dezvoltarea uh, ca fiind, bineînțeles, în mediul înconjurător, ecosisteme, bineînțeles, valabilitatea lor în acest sistem social. Trebuie să ținem cont de faptul că noi suntem incluși în acest ecosistem și aici este vorba și despre economie care ar trebui să fie uh, Uh, concepută astfel încât oamenii să, pot, să poată colabora fără să distrugă temelia lor. Nu este vorba de trei piloni, ci este vorba de diverse niveluri, iar economia este un mijloc către un scop și nu poate să fie factorul principal, să continue să fie factorul principal. Deci noi încercăm să dezvoltăm această dezbatere. Uh, avem propuneri în la declarația de la Rio, Uh, pentru a vedea care este percepția guvernelor de la nivel local la nivel ONU. Avem și um, uh, un studiu juridic privind situația pentru Uniunea Europeană. Este vorba despre uh, scopul numărul 3 din tratatul de la Lisabona, este vorba despre bunăstarea cetățenilor și generațiilor viitoare, așa poate ar trebui să se formuleze lucrurile fără un amendament al tratatului și, bineînțeles, este vorba și despre întreaga dezbatere la nivelul grupului privind dezvoltarea durabilă. Șandor este un exemplu perfect despre modul în care funcționează această instituție. Avem o rețea a ombudsmenilor europeni. Mulți nu, sunt, nu au un mandat atât de larg, dar toate instituțiile au ombudsman și putem să vedem cum putem modifica aceste uh, mandate și cum putem uh, face mai multă publicitate acestor instituții, oamenilor de rând și uh, vă mulțumesc foarte mult, sunt gata să vă răspund la întrebări. Maia, uh, in fact, uh... Vă mulțumesc foarte mult. Politicile pentru genera- vizate către generațiile viitoare uh, la nivel economic uh, avem actori pe care interesează urmă, perioada de, urmă, de trei luni sau un an, politicieni sunt interesați de următorul mandat și ne întrebăm apoi cine se gândește și la generațiile viitoare. Uh, E foarte bine că ONG-urile și instituțiile uh, fac uh, asta și se gândesc la viitor, la privesc mai departe decât um, pe termen scurt, unde toată lumea dorește să obțină rezultate. S-au exprimat foarte multe idei în această a doua parte. Eu încă sunt un pic nedumerit, fiindcă un ombudsman, uh, pentru mine, este ideea că avem un organism independent care poate să lucreze independent, ceea ce, bineînțeles, să-i dă bogăția acestei instituții. Apoi avem agențiile ONU. Există o coordonare a acestor agenții uh, avem uh, UNEP, UNDP, programe de dezvoltare, programe de mediu. Avem timp pentru câteva întrebări, dacă doresc membrii noștri să ia cuvântul. Nu a solicitat nimeni până acum să ia cuvântul. Oricum, uh, ne-a fost foarte de folos uh, ne-au fost foarte de folos discuțiile în această dimineață. Am luat notă de tot ce s-a spus și vom dezvolta aceste idei la toamnă, când vom redacta și rapoarte, dar uh, aș dori să vă dau dumneavoastră, membrilor uh, uh invitaților noștri, ocazia să luați din nou cuvântul. Just one brief comment. Mulțumesc foarte mult. Doar un scurt comentariu uh, la adresa celor spuse de domnul Osborne. Domnul uh, Osborn făcea o, a făcut o scurtă referire la uh, Brazilia și biocombustibilele. Uh, președinte Lula spunea că etanolul e ca colesterolul. Există colesterol bun și colesterol dăunător. Noi considerăm că etanolul este colesterolul nostru bun Asta pentru că folosim doar uh, o mică parte a suprafeței noastre pentru producția de etanol, pentru biocombustibil, 1% din um, uh, suprafața țării. Nu avem niciun fel de subvenții pentru această producție și uh, nu există niciun fel de amenințare uh, pentru uh, producția de alimente, cultură alimentare și pentru uh, pădurea Amazonului. Uh, e ca și când ai compara uh, viticultura și cum afectează ea decimarea suprafețelor împădurite în Siberia. Da, mulțumim foarte mult pentru, că, pentru acest comentariu, pentru că avem o dezbatere foarte aprinsă în prezent pe tema biocombustibililor și în Europa suntem uh, momentan foarte sensibili la efectele secundare ale uh, acestor uh, culturi de biocombustibile, numai că, evident, dumneavoastră aveți o altă suprafață și gândiți în alte dimensiuni. Eu cred că ideea ombudsmanului este o idee foarte bună. Deci se pune întrebarea ce se întâmplă cu bunele sugestii și recomandări eu a fost prezent în uh, Stockholm în 72 și de atunci încoace se pune problema am progresat sau nu. Eu, când eu am fost uh, student, ecologia nici măcar nu exista în dicționare ca termen. Uh, acum, sigur, trebuie să ne punem întrebarea dacă progresăm suficient rapid în calea ecologizării pentru că indicatorii ecologici uh, de ecologie ne devin din ce în ce mai proști, uh, dar uh, în același timp știm că în, în Africa, în câțiva, ieri, doar, în câțiva ani doar, în Africa vor apărea mai mulți cetățeni decât în China, în India. Deci avem o mare responsabilitate față de viitoarele, genera, viitoarele generații, pentru că Uh, populația va crește până la un anumit moment când se va stabiliza, dar trebuie să ne pregătim încă de pe acum pe acest, pentru acest eveniment. eveniment. Iată, Derek a fost provocat uh, de referirea privind uh, biocombustibilii. Îmi cer scuze din partea ambasadorului brazilian pentru această provocare pe care am lansat-o, oricum nu a fost intenționată. Nu doar în Uh, Brazilia, ci mai ales în alte țări se pune accent uh, poate prea mare pe uh, biocombustibil, unde acolo în regiuni în care această problemă ar putea să genereze penurie de alimente. Și sper că domnul ambasador va accepta această corectare a referirii mele la biocombustibil. În ce privește funcția ombudsmanului, cu siguranță că merită explorată această alternativă în paralel însă cu celelalte alternative. De exemplu, o, o curte Uh, un tribunal uh, internațional de mediu ar putea fi, uh, de asemenea, o idee ce merită promovată și poate că și Parlamentul European se va dedica acestei probleme într-o manieră mai serioasă în viitor. Da, într-adevăr, spune președintele, um, um, această comisie a avut o audiere luna trecută în legătură cu această idee a unei noi curți uh, internaționale de mediu. Uh, Peter Lize și alți colegi uh, vor reveni cu un raport în curând în această comisie și vă vor demonstra cât de activ suntem în promovarea acestei idei. Vă mulțumesc foarte mult, stimați invitați, pentru participarea dumneavoastră. A fost un schimb de opinii foarte util. Am uh, adunat multe idei noi pe care cred că le vom putea promova în acest Parlament uh, cu siguranță că vom participa și noi cu o delegație la, delegație, la conferința RIA plus 20, uh, așa că poate ne revedem la RIA, Rio. Vă mulțumesc frumos și celorlalți participanți.